Care colleghe e cari colleghi, dichiaro aperta la riunione della conferenza dei presidenti, aperta a tutti i membri del Parlamento. In primo luogo desidero... Pentru toți membrii, vreau să-l scuz pe președintele Schulz pentru că lipsește astăzi, deoarece are o gripă foarte, foarte păcătoasă. Și așa că numele întregii adunări. Vreau să-i urăm uh, în sănătoșire grabnică din partea noastră a tuturor. Apoi vreau să-l salut pe președintele Van Rompuy, președintele Consiliului European și pe președintele Comisiei Europene, domnul Barroso. Vă salut. Domnule Van Rompuy, ne de a vă da cuvântul. Okay. Posso continuare? Va bene? Messie Odi, Mister Odi. Putem să continuăm? Da. Domnule președinte, fiecare înțelege situația partea a Uniunii Europene. Vreau să știu, domnule președinte, și intervin pe baza articolului 15.6 din Tratatul Uniunii Europene, ce ne împiedică ca președintele Consiliului European să dea de socoteală în fața Parlamentului, în fața Parlamentului lărgit și nu în fața numai a președinților, conferinței președinților, deja am intervenit pe acest subiect, plenara este foarte diferită de conferința președinților, este mult mai uh, publicită, uh, mai dată publicității, se poate lua cuvântul, e o dezbatere, un for de dezbatere cetățenesc și deci vreau să vă întreb de ce să nu vină președintele Von Rompuy în fața plenarei Parlamentului. Vreau să spun că uh, avem uh, vești proaste cu ce privește situația imobiliară a Parlamentului. Pică într-un moment prost, încă o dată, este un punct de vedere instituțional și mă refer încă o dată la prezența necesară pe care trebuie să o ai președintele Maropui fața plenarei și mă întreb încă o dată ce ne împiedică să o facem. Mulțumesc foarte mult, domnule Odi. În teorie aveți dreptate, Totuși, cred că trebuie să fim uh, realiști. Dacă ar fi trebuit să așteptăm uh, următoarea ședință plenară, asta ar fi însemnat uh, o următoare vizită la Strasburg, poate deci prea târziu. Acum, cumva, suntem aici prezenți și putem să reacționăm la acest practic imediat. Caracterul de urgență nu este pus de îndoială de nimeni Uh, și să nu uităm și problema cu uh, sala de plenară din uh, Bruxelles. Nu o putem folosi, știți bine. Știm bine că avem deci acest for, această conferință a președinților deschisă tuturor membrilor și toți membrii au dreptul să participe. Știți bine, înainte de a da cuvântul domnului Van Rompuy, vă rog să îmi permiteți să vă spun că sunt foarte dezamăgiri și nu numai eu, mulți colegi din Parlament, lucruri care au fost deja exprimate într-o declarație publică de grupurile parlamentare și de președintele Parlamentului nostru, e vorba de acea dezamăgire care izvorește din faptul că compromisul la care a ajuns la Consiliu nu se ridică la înălțimea așteptărilor, la înălțimea provocărilor. Parlamentul European a cerut și continuă să ceară un buget modern, ambițios, care să fie capabil să susțină relansarea economică a Europei și să uh, pună capăt crizei economice, sociale, financiare. Cu toate acestea, suntem foarte, foarte departe de aceste așteptări și va fi imposibil să ne luăm la trântă cu greutățile perioadei actuale fără un buget care să ne ajute în acest sens. Pentru prima dată, practic, bugetul este încă și mai puțin ambițios decât cele precedente și asta spre dezamăgirea tuturor cetățenilor europeni Știm bine că relansarea economică nu este departe, se văd ceva semnale pozitive. Trebuie să investim și nu să ne dezinvestim din domeniile atât de importante pentru creștere. Avem nevoie de, de politici europene în următoarele eh, decade, deci care să fie finanțate. Și, domnule președinte Van Rompuy, nu suntem în slujba cetățenilor europeni în niciun caz pentru că e vorba aici de traiul de zi cu zi al europanilor, care este practic pus sub, sub semnul întrebării. În orice caz, o situație nu este demnă de a fi acceptată de noi, Parlament, domnul Van Rompuy. On and Domnule președinte, stimați uh, deputați, pe 7-8 februarie președinții și prim-ministrii celor 27 de state membre au ajuns la un acord la nivelul respectiv referitor la cadrul financiar pentru Uniune pentru următorii șapte ani. Comparat cu cadrul uh, financiar multianual 2007-2013, plafoanele de uh, cheltuieli au fost reduse um, oarecum, însă, în interiorul acestor plafoane a avut loc și un transfer al priorităților cu un mai mare accent pus pe creștere și ocupare. Acest lucru reflectă cele două uh, argumente pentru alegerile noastre. Adaptarea la constrângeri bugetare severe în Europa și uh, investiții în viitor în același timp. După cum a reieșit și din presă, fiecare lider a încercat să obțină cel mai bun acord pentru propria sa țară și pentru proprii cetățeni. Acest lucru este cât se poate de legitim, la fel ca și faptul că unii s-au ocupat mai, sau au pus accent mai mult asup, uh, mai, unii au pus mai mult accentul asupra nevoilor contribuabililor, pe când alții au subliniat nevoile beneficiarilor. Important este însă că împreună s-a ajuns la un acord și că este un bun acord pentru Europa în general. A trebuit să ajungem la un acord cu privire la trei parametri. Mărimea, prioritățile în ceea ce privește cheltuielile și sursele de venit. Și în același timp am avut ca scop să obținem un buget modern, realist, care să se concentreze asupra nevoilor celor mai stringente. În ceea ce privește mărimea bugetului, în circumstanțele actuale, singura opțiune era moderația, un buget moderat. Se strânge cureaua peste tot în Europa și Uniunea, Uniunea Europeană nu putea fi o excepție. Unii consideră că reducerea de 3% în uh, plafonul uh, general este un pas înainte um, înapoi pentru Europa, mă scuzați. Dar nu este. La fel ca peste tot în Europa, încercăm să facem mai mult cu mai puțin bani și încercăm să ne asigurăm că fiecare euro este alocat acolo unde poate obține cel mai important impact. Mai mult Europa nu înseamnă neapărat mai mulți bani. Să dați-mi voie să subliniez și faptul că această reducere a plafonului um, de angajamente nu trebuie neapărat să ducă la o reducere a plăților făcute în, bugetele, uh, în bugetul adoptat. În ultimii șapte ani, plățile făcute de către Parlament au fost uh, sub plafonul pentru cadrul financiar multianual, uh, fiind la un total de 875 de miliarde de euro, mult mai scăzut decât cei 908 miliarde prevăzuți pentru uh, anii, cei șapte ani următori. În orice caz, plafonul uh, cadrului financiar uh, multianual nu avea cum să se schimbe mai mult uh, în sus sau în jos, mai mult cu câteva uh, puncte uh, procentuale. Și în ciuda acestui fapt, unii comentatori s-au concentrat numai asupra acestui fapt. În noiembrie eu am făcut o propunere de uh, plafon de credite de angajament de 970 de miliarde, iar acordul final de 960 de miliarde a fost apropiat de această cifră, chiar dacă unele state membre au dorit să scadă să, meargă cu, să scadă cu 30 de miliarde propunerea mea. Când ne uităm la conținutul cheltuielilor, este al doilea punct, atunci vedem uh, schimbările reale și aceste aceste schimbări sunt binevenite. Importanța lor este mult mai mare decât uh, schimbarea mică în ceea ce privește suma totală și această modificare merită cea mai mare atenție. În primul rând, cheltuielile la titlul 1A, care include cercetare și dezvoltare și inovare, energie transfrontalieră, transport și rețele digitale, Galileo și Erasmus. E bine, la acest titlu, fondurile alocate cresc cu 37,3% față de cadrul financiar multianual precedent. 37,3%. În plus, această creștere este um, o tendință stabilă, astfel încât la, fi, la finalul um, cadrului financiar va ajunge la peste 40%. Comparat cu situația actuală, avem de-a face cu o îmbunătățire semnificativă. Bineînțeles că poate că unii ar putea regreta că nu au fost preluate toate uh, propunerile de investiții ale Comisiei, însă este greșit să prezentăm realitatea ca o reducere, când de fapt investim mult mai mult în creștere decât în cadrul actual. Apoi, fondurile de coeziune. Acestea vor fi mai bine țintite și vor, pre, vor uh, conține stimulente pentru a atinge rezultate. Uh, se va impune o condiționalitate macroeconomică pentru a crește sinergia între fondurile de coeziune și guvernanța economică. Fondurile, um, programele de finanțare vor fi mai simple și mai bine controlate. Va avea loc o rată ridicată de cofinanțare în, în statele de coeziune cu, o, uh, cu un mod favorabil de a calcula TVA-ul, astfel încât să ajutăm bugetele naționale în țările de coeziune țările mai sărace, când va fi vorba de alocarea fondurilor structurale, țările mai uh, sărace vor primi o proporție mai mare a fondurilor de coeziune. Coeziunea este o investiție în viitor. Deci, uh, sprijinul pentru cei mai uh, dezavantajați rămâne neatins. Apoi, pentru a răspunde la creșterea șomajului în rândul tinerilor, care afectează unul din patru tineri, în, ba chiar unul din doi tineri în anumite state, s-a creat o nouă inițiativă finanțată cu 6 miliarde de euro pentru a combate această situație dramatică. Este un exemplu foarte clar al dimensiunii sociale ale bugetului nostru. Apoi, în ceea ce privește agricultura, este vorba de un nivel de politici finanțat apro- aproape exclusiv la nivel european. Ei bine, aici accentul se pune pe viața, calitatea vieții în zonele rurale, ă, practici mai ecologice și producție durabilă de alimente, esențială pentru noi toți. Agricultura nu este ceva ce ține de trecut, Însă, datorită reformelor uh, politicii agricole comune, uh, proporția sa din buget scade și, continuă, și va continua să facă acest lucru. La finalul perioadei de șapte ani, prim, um, uh, PAC, în, uh, cheltuielile în primul pilon al PAC vor fi 27% din bugetul uh, total, mult mai puțin decât 75% cum era în anii 70. Apoi, cheltuielile în ceea ce privește securitatea și cetățenia va crește, vor crește cu 26,8%. Este un uh, domeniu de cooperare europeană crescândă și bugetul reflectă acest lucru. În al șaselea rând, relațiile noastre externe nu au fost neglijate. Creșterea este de 3,3% în termeni reali. De asemenea, ne, ne-am angajat să ne respectăm uh, uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Asta înseamnă să permitem Europei să se implice în aspecte globale, cum ar fi ajutorul pentru dezvoltare, schimbările climatice. Fondul European pentru Dezvoltare nu a fost uh, redus, ci, uh, din potrivă, a crescut. În al șaptelea rând, chiar titlul referitor la administrație prevede o mică Um, creștere și asta reflectă nevoile um, survenite în urma, de, um, în urma extinderei Uniunii Europene. Uh, această creștere uh, ascunde un efort considerabil care va fi depus de către personalul nostru, care va, va, avea, uh, va lucra ore mai multe și va, se va pensiona mai târziu. Um, vom continua însă să avem și un serviciu uh, european, uh, o administrație europeană eficientă, în ciuda uh, exprimate de unii dintre dumneavoastră. Apoi, uh, în ceea ce privește sur sursele, sau mai degrabă resursele proprii, am decis o compensație scă scăzută pentru statele membre pentru um, costurile de colectare a taxelor și impozitelor, um, deschizând ușa pentru noi resurse proprii. Am deschis perspective pentru un nou sistem de TVA și pentru taxa pe tranzacții uh, financiare. Și am ajuns de asemenea la un compromis referitor la aspectul uh, foarte dificil al rabaturilor. Stimați deputați, permiteți-mi să spun câte ceva și despre criticile aduse acestui acord, ce anume discrepanța între credite de angajament și credite de plată de fapt, este foarte apropiat de ceea ce s-a prevăzut în ultimul cadru financiar multianual. Însă, de data aceasta, am uh, încercat să închidem această prăpastie. Am căzut de acord să uh, creștem flexibilitatea, ba chiar ca ea să fie cât se poate de mare. Astfel încât să existe credite de plată suficiente pentru a uh, Um, respecta angajamentele. Iar nevoia pentru a face acest lucru a fost descrisă de către uh, președintele dumneavoastră la începutul acestei reuniuni. Într-adevăr, punctele uh, și argumentele aduse de Parlament au fost cruciale de-a lungul întregului proces, poate chiar mai mult decât credeți. Parlamentul cu siguranță a sprijinit argumentul că uh, finanțarea de la nivel european nu este comparabilă cu cea națională, pentru că se, se concentrează asupra potențialului de investiție. Parlamentul, de asemenea, a menținut în viață aspectul propriilor resurse pe care uh, multe state membre doreau să le evite. Uh, Parlamentul a reușit să depună presiune pentru a se atinge, pentru a se obține o clauză de flexibilitate și o, o clauză de revizuire, ambele menționate în concluziile Consiliului. De asemenea, Parlamentul a, a contribuit la transferul priorităților înspre zone ce țin de creștere. Chiar dacă uh, uh, dorințele Parlamentului nu au fost luate în considerare pe cât ar fi dorit, um, este foarte clar că uh, creșterea este substanțială în domeniile importante pentru Parlament când s-a negociat ultimul cadru, multi, anual, cadru financiar multianual, propunerea ă, comisiei era mult mai redusă, minus 13% comparativ cu 8% de această dată. Acordul atins ă, arată că ă, liderii europeni au un simț al, răspuns, al răspunderii colectiv, însă suntem de acord că suntem conștienți că trebuie să se ajungă la un acord cu Parlamentul tot ceea ce Consiliul European uh, a, tot ceea ce Consiliul European a decis este un mandat pentru ca uh, Consiliul uh, și președinția sa să meargă mai, să du- să-l ducă mai departe în discuțiile cu Parlamentul. Consiliul European și-a um, dus la bun sfârșit rolul conform articolului 15 al tratatului și anume să definească direct, direcțiile generale politice și prioritățile Uniunii. Acum trebuie să lucrăm astfel încât uh, Consiliul și Parlamentul să adopte uh, actele normative necesare. Și să nu uităm, putem să, beneficiarii pot conta pe noul cadru financiar multianual începând cu 1 ianuarie 2014 un buget pe șapte ani este un factor de pre previzibilitate. Fără acesta nu putem acorda bani decât pentru un an. Pentru oameni de știință, ONG-uri, universități, autorități locale și regionale în Europa, acest lucru ar fi un pas înapoi. Marile proiecte depind de o perspectivă pe termen lung. Într-un moment în care încrederea uh, în economiile noastre se întoarce în mod uh, se întoarce pas cu pas. Este un pas pozitiv uh, semnarea acestui acord pe șapte ani. Parlamentul. Pentru a se evita orice întârziere, îndemn Parlamentul și Consiliul să încheie cât mai rapid acest acord. Uh, alternativa de a scădea plafoanele prevăzute în uh, cadrul financiar multianual uh, anterior nu ar face decât uh, să ne blocheze într-un model de cheltuieli și să ne facă să pierdem reformele la care s-a, mm, pe care s-a convenit deja. Ca urmare, urez mult succes Consiliului, uh, președinției Consiliului uh, Irlandeze și uh, par, Parlamentului în a continua aceste eforturi. Sunt convins că putem să ajungem la un acord global cu privire la cadrul financiar multianual stimați membri ai Parlamentului, dincolo de cadrul financiar multianual, pe ordinea noastră de zi a figurat și o discuție privind comerțul. Comerțul are potențialul de a ne ajuta să atingem obiectivele de creștere și de ocupare. Unda verde pe care am dat-o pentru demararea uh, negocierilor comerciale transatlantice cu Statele Unite ale Americii a fost imediat urmată de o declarație comună a președintelui Obama, a mea și a președintelui Barroso, arătând că ambele părți vor iniția acum procedurile interne necesare pentru lansarea negocierilor cu privire la un acord comercial uh, și uh, un parteneriat de investiții la nivel transatlantic. Am uh, încheiat discuțiile examinând uh, progresul înregistrat în lumea arabă la doi ani după începutul uh, așa numitei primăvere arabe. Era momentul să facem un bilanț al situației și al sprijinului acordat de Europa pentru tranzițiile democratice. Uniunea își păstrează acest angajament. Și în cele din urmă am vorbit despre Mali, am salutat acțiunea decisivă condusă de Franța și susținută de alți parteneri europeni și africani. Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a sprijini acest efort, utilizându-și uh, toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a ajuta la restaurarea democrației și a ordinii constituționale în Mali. Lansarea uh, misiunii europene uh, de training este o parte importantă a acestui proces. Stimați membri ai Parlamentului, aștept acum cu deosebit interes comentariile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Van Rompuy. Dau cuvântul acum domnului Barroso. Domnule președinte, Stimați membri ai Parlamentului, vă mulțumesc pentru această invitație și pentru ocazia de a discuta rezultatele uh, Consiliului European din 7-8 februarie. Înainte de a intra în uh, aspectele legate de cadrul financiar multianual, permiteți-mi să vorbesc despre o altă tematică deosebit de importantă abordată de acest Consiliu European, și anume aspectele comerciale. Aici Uh, s-au adoptat niște concluzii care vor aduce un progres notabil. După cum știți, acum câteva zile președintele Statelor Unite, președintele Consiliului European și eu însumi am anunțat lansarea unui proces care are ca obiectiv atingerea unui acord uh, uh, de liber schimb între Uniunea Europeană și Statele Unite, un acord progresist în cadrul acestui parteneriat comercial și de investiții. Este un pas deosebit de important în agenda noastră pentru creștere și ocupare. Creșterea și ocuparea sunt de altfel prioritățile noastre principale, uh, inclusiv în dezbaterea privind cadrul financiar multianual. Uh, cu o zi înainte de uh, deschiderea lucrărilor Consiliului, am spus la Strasburg că angajamentele noastre reflectă inițiativele pe care le-am avut deja uh, pe tema strategiei UE 2020, pe tema creșterii și a ocupării. Am spus că vom sprijini coeziunea, vom sprijini uh, politicile de cercetare și inovație, precum și politicile externe. De asemenea, am susținut că este nevoie de o concentrare mai bună pe dimensiunea europeană a bugetului european și pe valoarea sa adăugată la nivel european. Consiliul European, uh, în cadrul Consiliului European am spus, uh, am reamintit uh, deosebit de clar importanța acestor puncte. Statele membre au făcut toate eforturile necesare pentru a se ajunge la un acord uh, care să fie acceptabil pentru toată lumea. Până la urmă s-a ajuns la un nivel uh, global al cadrului financiar multianual mai mic uh, decât cel pe care îl propusesem, cu reduceri uh, care sunt repartizate în mod neechitabil între diferitele rubrici bugetare. Aceasta este realitatea discuțiilor care au avut loc cu 27 de state membre în condițiile în care este nevoie de unanimitate. Uh, nivelul de uh, 908 miliarde obținut la plăți a fost uh, un echilibru um, bun care a rezultat din negocierile cu statele membre unele state membre considerate contribuitori neți au insistat asupra necesității unor reduceri încă și mai substanțiale. Într-o declarație oficială pe care am făcut-o la acest Consiliu European, am spus că nivelurile la care s-a ajuns um, sunt mai joase decât obiectivele ambițioase sau de dorit pe care le uh, identificase Comisia pentru a încuraja creșterea și ocuparea în Uniunea Europeană în următorii ani respectând însă ceea ce s-a decis în mod unanim de către 27 de state membre, acum este momentul ca Parlamentul împreună cu Consiliul să preia uh, eforturile, uh, iar Comisia le stă la dispoziție pentru a le sprijini. Trebuie să recunoaștem că s-au înregistrat și niște pași pozitivi. Uh, structura propunerii comisiei, precum și instrumentele generale, au fost păstrate, ca de exemplu crearea facilității de interconectare a Europei. Deși sumele sunt considerabil mai mici decât cele propuse de comisie, trebuie să uh, nu uităm că ele depășesc totuși substanțial uh, cheltuielile prevăzute în uh, cadrul financiar multianual prezent. Astfel se ajunge la peste 24 de miliarde angajate pe acest domeniu al uh, interconectării Europei pentru următoarea perioadă financiară. De asemenea, vor crește investițiile în ceea ce privește infrastructurile energetice la nivel european. Consiliul European a fost de asemenea de acord să crească bugetul pentru cercetare și inovare și pentru programul uh, Orizont 2020, precum și pentru programul Erasmus. Pentru prima dată, avem un program dedicat IMM-urilor sub forma uh, programului COSME. Consiliul European a fost de asemenea de acord să creeze o nouă inițiativă pentru ocuparea tinerilor, un lucru pe care l-am menționat în ultima noastră discuție în plen. Cu 6 miliarde de euro, acesta este un angajament de a acționa la nivel european uh, Uh, la nivel european, așadar, cu privire la o provocare care astăzi este una europeană, și anume uh, lupta împotriva șomajului între tineri. Și se bazează pe uh, o acțiune deja lansată de Comisia Europeană împreună cu cele 8 state membre cele mai afectate de această creștere a șomajului printre tineri. Uh, această garanție pentru tineri se alătură și altor uh, măsuri disponibile la nivel european și național. De asemenea, mă bucur că am putut păstra programul de ajutorare a categoriilor celor mai defavorizate. Putem considera că acesta este un rezultat deosebit de pozitiv. După cum știți, S-a spus înainte de Consiliul European că din cauza subsidiarității Comisia Europeană nu mai poate să, Uniunea Europeană nu mai poate să uh, ajute categoriile defavorizate. Iată o viziune care nu a avut câștig de cauză. La coeziune și agricultură, Uh, bugetul este unul semnificativ, va fi mai bine țintit pentru a sprijini creșterea și ocuparea. Uh, Uh, sustenabilitatea este la, de asemenea un angajament pe care uh, ni-l păstrăm în toate politicile și aici trebuie să, pine, să punem accentul pe ecologizarea agriculturii și pe uh, protecția mediului. Dimensiunea de solidaritate a fost întărită prin adoptarea regulilor de cofinanțare și prefinanțare care iau în considerare situațiile specifice în regiunile cele mai vulnerabile și în statele cele mai vulnerabile. Fără aceste dispoziții, unele state membre nu ar mai putea să facă acele investiții publice de care au nevoie acum, în 2014, în 2015. Și chiar au nevoie de acele investiții în modul cel mai urgent. De-a lungul negocierilor am repetat în că nu poate să existe un cadru financiar multianual fără acordul Parlamentului. Obiectivele Parlamentului European erau foarte clare încă din raportul interimar pe care l-ați adoptat în octombrie. Obiective foarte clare, spuse de altfel, uh, și prin punctul de vedere al Parlamentului exprimat în cadrul acestui Consiliu European. Nu este nicio îndoială că președinția irlandeză, care începe acum un proces de negociere cu Parlamentul European în numele Consiliului, va ține cont de aceste obiective. Și un punct foarte important pentru următorul cadru financiar multional este flexibilitatea și ați avut dreptate să cereți acest lucru. Într-adevăr, așa cum spuneam, în cadrul Consiliului European, fără un nivel adecvat de flexibilitate. MFF, așa cum a fost el uh, convenit de către șefii de state și de guvern, nu poate să funcționeze. Comisia consideră că Diferența de 51,5 de miliarde de euro între uh, angajamente și plăți la următorul MFF poate să fie acceptată numai în măsura în care uh, există o flexibilitate maximă și specifică care să permită Uniunii Europene să-și îndeplinească obligațiile în conformitate cu tratatul, mai ales articolul 333. Uh, 23, îmi cer scuze. Astfel, acordând Comisiei posibilitatea reportării uh, sumelor de la un an la altul, respectându-se plafoanele de cheltuieli uh, prevăzute. Această flexibilitate de raportare a cheltuielilor între titluri și uh, bugetare și între <coughs> ani este deosebit de importantă. Nu este numai o problemă tehnică, este uh, un aspect esențial. Cel puțin la fel de important ca și sumele Uh, totale. Și aici este deosebit de importantă și capacitatea de uh, cheltuire a uh, sumelor prevăzute. Și această capacitate depinde de flexibilitate. Și când spun flexibilitate, mă, refer, mă refer la o flexibilitate maximă. Ca și Parlamentul European, suntem convinși că sistemul bazat pe venituri proprii este unul esențial. Știu că Parlamentul European uh, susține și o uh, revizuire, o evaluare uh, interimară a cadrului financiar multianual. Sunt de acord că va fi nevoie de o astfel de clauză de evaluare, de clauză de revizuire pentru perioada de șapte ani. Comisia este responsabilă de Uh, buget, trebuie să îi asigure un management uh, uh, solid și sănătos și putem să facem asta numai cu ajutorul flexibilității pe care a cerut-o Parlamentul. Și voi spune câteva cuvinte și despre bugetul pe acest an. Comisia este de acord cu Parlamentul în ce privește îngrijorarea legată de nivelul creditelor în prezența celor trei instituții, uh, la sfârșitul anului trecut, uh, am spus foarte clar că Comisia va cere plăți suplimentare la credite dacă se dovedește că bugetul este insuficient pentru a acoperi nevoile, ceea ce este și cazul, putem să spunem, putem să afirmăm acest lucru astăzi. De asemenea, mm, uh, Parlamentul și Consiliul trebuie să adopte o poziție referitor la orice um, demers de rectificare a bugetului pentru a se evita orice fel de întârzieri. Am uh, văzut în ce măsură uh, am uh, asistat la primul act din aceste discuții cu Consiliul. Acum, implicarea Parlamentului înseamnă că avem o nouă etapă de negocieri substanțială. Noi, în timpul acestor negocieri, Comisia Europeană, ne vom juca rolul pentru a ajunge la o învoială cât mai bună. Să nu uităm însă că în prim, uităm că în primul rând este vorba de cei 500 de milioane de cetățeni europeni. Noi ne așteptăm ca reprezentanții lor, instituțiile lor reprezentative să dea rezultate. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte Barroso. Acum îi dau cuvântul uh, domnului Dol. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, drag Herman Van Rompuy, domnule președinte al Comisiei, drag Manuel Barroso, dragi colegi, domnilor și domnilor, summitul european n-a fost european decât cu numele. A fost mai degrabă un fel de târg de bâlci. Ne găsim cu un buget uh, scăzut, cel mai scăzut din uh, istoria Europei. Da, dragi colegi, și eu iubesc Europa, Însă, iată, în momentul în care competențele europene sunt sporite mai mari decât oricând, este pur și simplu paradoxal că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cetățenii europeni au nevoie de valoarea adăugată europeană. Avem o mare răspundere și în acest sens vreau să vă spun că noi nu putem să acceptăm un asemenea buget. Vreau să reamintesc statelor membre că noi suntem bazați ca și comunitate pe drepturi, pe tratate, legea noastră supremă, iar cadrul financiar propus pur și simplu este contrar acestor uh, tratate. În primul rând, pentru că Consiliul și-a depășit prerogativele, neimplicând Parlamentul atunci când trebuie. Este pur și simplu o încălcare a prerogativelor legislative convenite. Apoi, credite de angajamente, credite de plăți, diferență de 50 de miliarde, pentru mine asta este pur și simplu un deficit, nimic altceva, ceva care contravine spiritului și literei tratatelor și care ne obligă la o reacție. De altfel, dumneavoastră, în 2012 ne-ați vorbit despre acel deficit de 16 miliarde de euro, ce să crede acum, că până la urmă următorii ani nu vor fi decât marcați de amânări, amânări, ar fi o catastrofă, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în statele care astăzi sunt în criză, sunt în faliment, nu uitați acest lucru. da, da uh, domnule Barroso, nu este suficient să repeți, uh, trebuie să semneze cele trei instituții și să nu fie deficit. Asta este clar. Și sunt foarte preocupat de ce s-a întâmplat până la urmă. Într-adevăr, Europa, după un astfel de summit, este pe o cale proastă și nu bună. Bineînțeles că putem să dăm vina unii pe alții, putem să îi ațățăm pe unii împotriva alților, însă până la urmă am senzația că la modă este eșecul și e, sunt reducerile, reducerile și nu altceva și pur și simplu este triumful egoismelor naționale. Nu este ceea ce cred eu, eu cred într-o Europa puternică, bazată pe metoda comunitară și sunt foarte dezamăgit de mulți șefi de stat și de guvern, nu de toți, care dau dovadă de uh, o viziune îngustă fără să-și admintească de valoarea adăugată europeană. De asemenea, sunt foarte dezamăgit de modul în care a funcționat noul tratat și trebuie să-ți spun, domnule și drag, drag Herman, cât sunt de dezamăgit de asta. Cred că noi, instituțiile, nu am lucrat așa cum am fi putut să lucrăm. Am fi putut să ne, uh, uh, cu toții, să avem o poziție mai aliniată, mai apropiată, inclusiv cu Parlamentul, dar știu, Herman, și tu o știi, Și mai știu un lucru, că nimeni până la urmă nu i-a trecut, nu i-a trecut prin cap să ia în uh, considerare poziția Parlamentului, deși noi am tras multe semnale de uh, alarmă. Așadar, haideți, haideți să ne punem în jurul uh, mesei, la masă de discuții, dar pentru început să fim transparenți și dați-ne adevăratele cifre de la Consiliu. și să facă lumina asupra politicilor europene pentru creștere, pentru ocupare. Domnilor președinți, Europa s-a schimbat. Mulțumită Lisabonei, ne aflăm în situația în care suntem, instituțională, este una mai echilibrată, suntem colegislatori cu drepturi de pline. Deci nu înseamnă că noi suntem aici pentru a zice da sau nu numai. Statele membre ne-au făcut o propunere acum să intrăm în negocieri și să aplicăm tratatul cu adevărat. Și nu uitați că în virtutea tratatelor noi nu ne vom uita răspunderea care ne revine. Dragi colegi, acest buget reprezintă numai 1% din PIB. Este suma pe care am convenit-o pentru a recapitaliza băncile în Spania, jumătate din ceea ce am dat Greciei pentru a ieși din criză. E mult și e puțin în același timp. Dar nu cantitatea contează, ci mesajul. 27 de state membre s-au angajat în jurul a 1% din PIB pentru politici comune, deci pentru un viitor comun. Domnule președinte Van Rompuy, noi știm care este răspunderea care ne revine și urmarea a declarațiilor de după summit, vreau să vă spun că Parlamentul nu este o simplă adunare tranzitorie și una care pune bețe în roate, roate, pur și simplu dorim un buget realist și just în același timp, nu numai realist. Just ca să ne respectăm angajamentele și realist pentru a întări politicile noastre comune, care sunt politici de investiții. De ce realist? Pentru că, în sfârșit, nu și în ultimul rând, dar și în primul rând, nu trebuie să fim niciodată în deficit. Asta nu se poate negocia un deficit. Domnule președinte, noi dorim un angajament ferm cu o clauză de revizuire peste 2 sau 3 ani care să permită noului Parlament să revadă, să revizuiască bugetul, pentru că niciodată nu vom accepta pe șapte ani un buget de austeritate. Este o glumă. Deci ne trebuie cel puțin clauză de revizuire și așa cum ați spus și dumneavoastră, o reală flexibilitate. Ce flexibilitate este peste un an, peste doi ani de zile? Ce va însemna acest lucru? Dacă nu ai bani, la ce îți mai folosește flexibilitatea? Suntem în deficit cu 16 miliarde. În sfârșit, cel mai important este să ne uităm eficiența cadrului uh, anual de, multianual. De aceea ne trebuie resurse proprii pentru ca să nu fim tot timpul supuși șantajelor. Nu este ceva nerealist, pentru că dacă deputații europeni nu pot să revizuiască bugetul, mă întreb de ce mai există alegeri în 2014. Haideți să, chel- să uh, câștigăm niște bani în plus și să le amânăm aceste alegeri în 2019 ne-am angajat pentru Europa, nu pentru Europa interguvernamentală, ne-am angajat pentru Europa cu politici comune, pentru creștere, pentru ocupare, o, o, o Europa cu angajamente care sunt respectate, în care statul de drept este respectat și mai ales, credem, într-o Europa care protejează în vremuri de restriște, în vremuri de criză. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Grazie, grazie președinte Dol. Mulțumesc, domnule președinte Gro Dol. Domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului. Cel mai important lucru pe care l-ați spus este că bugetul este un proiect asupra căruia trebuie să negociem. De la bun început trebuie să vă spun că negocierile nu, nu vor fi pe baza unor detalii. Este vorba de aspecte fundamentale. Așa cum este bugetul astăzi, nu putem să-l acceptăm și nu veți găsi o majoritate pentru el în acest Parlament. Vreți să ne faceți să credem că că practic ă, peste tot crește bugetul, numai suma totală este mai mică. Dar, nu ne convin- dar trebuie să ne convingeți să vedem cum va funcționa când cresc sumele peste, când cresc procentele peste tot, numai suma în general este mai mică. Ați vorbit despre cercetare și dezvoltare și că, ofer- că ați dorit să acordați mai multe fonduri în acest sens. Într-adevăr, pe bună dreptate Însă o prioritate mare cu o sumă mică tot este insuficient. Și nu este vorba numai de a uh, compara ce era înainte și ce este astăzi. Este vorba de a compara ce avem nevoie cu ce avem. Și mi se pare că um, Comisia cu mai multă convingere și-a um, și apărat propunerea. În primul rând, suntem în recesiune. Nu trebuie să fii uh, un economist de tip keynesian pentru a uh, spune că îți trebuie un buget contraciclic. Avem acum un buget prociclic și este un lucru greșit. Da, garanția pentru tineret uh, a fost creată și asta este ceva important pentru noi toți. Dar credeți că ne ajung 6 miliarde având în vedere șoma, cantitatea șomerilor, numărul șomerilor din Europa, mai ales în rândul tinerilor? Credeți că fondul social european are suficiente fonduri? Mie nu mi se pare. De ce fondul, fondul de adaptare la globalizare este atât de uh, scăzut într-un moment în care cu siguranță se vor pierde locuri de muncă din cauza globalizării? Nu corespunde necesităților de astăzi. Apoi, uh, Competitivitatea. Toată lumea vorbește despre competitivitate, avem nevoie de o Europa care să fie mai competitivă. Dar asta nu poate să se întâmple numai prin scăderea uh, salariilor. Da, se cheltuie mai mult pentru infrastructură, dar în continuare mult prea puțin. Și, pe scurt, ați menționat agenda digitală, infrastructura de comunicare conform propunerii Consiliului, nici măcar nu mai e un buget pentru asta. Cum să ne dezvoltăm economia și infrastructura bazată pe internetul de bandă largă dacă nu avem fonduri pentru asta? Este o mare eroare. În al treilea rând, vorbim, avem de-a face cu mari diferențe de venituri în Europa, cu sărăcie crescândă. Am fost în sudul Italiei de curând și am văzut ce se, pot face, ce se poate face cu fonduri europene, dar am văzut și cât mai e nevoie să se facă. Am să vă întreb, domnule Van, Van Rompuy, când ați fost ultima dată într-un cartier de săraci din Europa? Mie mi-a fost rușine de ce am văzut în cartierele sărace europene și ați avea același sentiment dacă ați merge vreodată în vreunul. Apoi, um, se va, ați spus că se va da ceva pentru ajutorul alimentar uh, de către Uniunea Europeană. Este un scandal că nu putem să combatem sărăcia în Europa. Însă există dezbateri multiple despre migrația din cauza sărăciei, mai ales dinspre um, Bulgaria și România uh, se scriu scrisori în toate direcțiile, însă nimeni nu arată solidaritate. Chiar și în, în Germania s-a spus că avem din ce în ce mai mult uh, migrație din cauza sărăciei. Chiar și în Germania, da, crește numărul săracilor. Și îl înțeleg pe un primar care se întreabă cum să fac față când vin mulți migranți în orașul meu. Dar pericolul este să nu facem nimic, să nu punem la dispoziție fondurile necesare astfel încât uh, în țările sărace să se poată investi, astfel încât aceste persoane să poată rămâne la ele acasă și să-și găsească un loc de muncă acolo. Este o contradicție, un cinism între uh, faptul că unii se plâng de migrație din cauza sărăciei și în același timp faptul că nu se face nimic pentru a-i ajuta pe acest săraci. Și acest lucru nu putem să-l acceptăm. Iar acum încă un punct formal. Șapte ani. Domnule Președinte Van Rompuy, puteți să-mi numiți o singură țară care face un buget pe șapte ani? Și spuneți, da, există proiecte pe termen lung. Uh, și atunci nu există oare în Regatul Unit, în Germania și în alte țări uh, proiecte pe termen lung? Șapte ani este o cifră, cifră inacceptabilă. Ar fi acceptabilă dacă am avea un buget mare, dar cu acest mini-buget pe care trebuie să-l împărțim pe șapte ani, sau credeți că oricum nu va fi creștere timp de șapte ani, de șapte ani în Europa și oricum vom avea politică de austeritate timp de șapte ani? Acestea sunt condițiile care trebuie să se uh, îndeplinească pentru ca noi să pornim negocieri uh, pentru adoptarea acestui, uh, acestui uh, acord. Flexibilitatea este Uh, mult prea scăzută de asemenea și uh, trebuie și ea să fie asigurată. Dar la final nu este vorba de cifre, este vorba de filozofie. Dacă vrem să sufocăm Europa, bugetul actual e foarte bun. Um, domnul Cameron asta vrea să facă, dar nu foarte mulți au fost de aceeași părere. Însă, noi nu suntem de acord cu sufocarea Europei. Noi vom respinge acest buget, ci trebuie să aibă loc negocieri și modificări substanțiale ale acestui buget pentru ca el să poată fi acceptat de către Parlamentul European. Vă mulțumesc, spune președintele, domnul Verhofstadt acum. uh, Permiteți-mi să vă spun domnule președinte Van Rompuy, că pre, uh, intervenția mea nu este o critică la adresa dumneavoastră, pentru că cred că este deosebit de dificil să reușești să ajungi la un acord între 27 de state care decid în unanimitate. E adevărat că este un demers foarte dificil. În 2006 Tony Blair a spus că nu o să se mai întâmple niciodată așa ceva și iată că s-a întâmplat din nou. Eu cred că nu este decât un simplu copy-paste, între ghilimele, al CF, ultimului CFM. Da, sunt câteva ușoare diferență, un pic mai puțin bani la agricultură, un pic mai mulți bani la inovație, 34 de miliarde pentru șapte ani, asta înseamnă mai puțin de 5 miliarde pe an de bugete suplimentare pentru cercetare și inovație. Asta înseamnă din bugetul anual care a fost transferat de la o parte la alta. Și comisia a cerut mai mult de atât, a cerut dublul. Dar în rest, haideți să fim cinstiți. Este o copiere pur și simplu a ultimului CFM. Ori, data trecută am avut nevoie de 41 de uh, scăderi, de reduceri, de discounturi, de derogări Acum avem nevoie de 53 de astfel de rabaturi, de excepții și de derogări. Am o listă uh, la mine pe care o pregătesc de fiecare dată cu Alan la masuri. Data trecută aveam 41 și acum avem 53 de excepții, de rabaturi, mm, de derogări, de alocări pentru a putea beneficia de sprijinul statelor membre. Iată cum funcționează Consiliul. Uh, Așa a funcționat și în trecut, în 2006 și astăzi în 2013. Și ajung la punctul al doilea al intervenției mele, cel mai important, și anume că acest CFM reprezintă o problemă foarte mare pentru că creează ceea ce noi numim un deficit fiscal în interiorul Uniunii Europene. Și mă gândesc la uh, plățile care se acumulează de la un an la altul. Știți că în anii 80 Uh, Belgia era statul bolnav al Europei. De ce? Pentru că în fiecare an aveam angajamente și mai mari uh, decât plățile. Și după 10 ani am ajuns la cea mai mare datorie publică din anii 80 în uh, cadrul Uniunii Europene. Asta era datoria Belgiei. Asta se întâmplă acum cu Uniunea Europeană. De exemplu, plățile, angajamentele, adică, care nu sunt acoperite de plăți, erau de 60 de miliarde în 2000, 130 de miliarde în 2006. Și în acest an, la sfârșitul anului, se vor ridica la 230 sau la chiar 250 de miliarde de euro de angajamente care nu sunt acoperite de plăți. Și după acest CFM, această um, diferență de angajamente neplătite, adevăratul deficit al Europei va depăși 300 de miliarde de euro. Așa că noi vorbim despre cum să um, umplem această prăpastie. Pe bine, nu facem decât să o adâncim și mai tare cu acest nou CFM. Și cel mai bun mod de a face asta este să uh, facem un echilibru între plăți și angajamente. Acesta era de 95, deci angajamente acoperite de plăți erau 95%, iar acum coboară la 94, când în mod normal ar trebui să înaintăm către 97, 98, chiar 100%, dacă nu vrem să creăm un deficit suplimentar și o datorie suplimentară pentru Uniunea Europeană. Așa că, în mod oficial, tratatul spune că nu putem avea datorii, nu putem avea deficit. Însă, în realitate, după acest CFM vom avea o datorie totală de angajamente neplătite de 300 de miliarde de euro în Uniunea Europeană. Și un ultim punct, veniturile proprii. Aici nu înțeleg ce s-a întâmplat. Comisia a făcut o propunere bună, dumneavoastră, domnule Van Rompuy, o aprobaseți în propunerea dumneavoastră din noiembrie și a, Comisia spunea că de la 1 ianuarie 2021 o reformă a TVA și de asemenea o reformă privind taxa pe tranzacții financiare pentru ca uh, aceste contribuții financiare să fie uh, mai importante. Și vedem că nu s-a întâmplat mare lucru uh, se va reflecta în continuare și la reforma unei TVA și la reforma privind taxele pe tranzacțiile, taxa pe tranzacțiile financiare, dar nu s-a întâmplat nimic concret. Ca urmare, Stimați președinți, uh, Parlamentul nu poate să accepte acest uh, CFM. Singura posibilitate este ca el să fie renegociat și poate să se introducă o clauză de revizuire și o clauză sunset care să spună că uh, peste doi ani, după următoarele alegeri europene, Parlamentul și Consiliul trebuie din nou să aprobe acest CFM dacă se dorește ca el să poată să continue. Este singura posibilitate ca el să funcționeze, este singura posibilitate de a avea un acord democratic în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Forhofstadt. Are cuvântul acum doamna Durand. Mulțumesc, domnule președinte nu mi s-a propus un buget, ci pur și simplu un rezultat al reflecției Consiliului European, un fel de broderie spartă, cu tot felul de înflorituri, cu tot felul de reduceri, cu tot felul de derogări, dar nu este un buget. Dacă ne uităm și comparăm cele două CFM-uri, nici nu pot fi comparate, pentru că nu asta este ideea. Bugetul este o unealtă, un instrument pentru relansarea economică. Nu putem să comparăm cu ceva cu ce s-a adoptat acum șapte ani într-un cu totul alt context și nu cred că atunci când se face bugetul în Germania, cineva stă și uh, analizează atent bugetul de acum șapte ani. Nu este un buget și nici metoda lui de tutare nu este una bună pentru că nu avem transparență, nu avem cifrele reale, nu știm nimic, suntem pur și simplu în beznă și până la urmă Parlamentul se pare că nu mai servește la nimic și acum propun tuturor ca dincolo de discuția care va începe să spunem foarte clar că avem nevoie de un buget. Da, cum vreți dumneavoastră, 2013-2014, putem să avem acum ceva și la, la, după ce ne vor vota sau nu uh, alegătorii în 2014 să revenim uh, la atac și să lucrăm pe un adevărat buget așa cum trebuie. Câteva uh, uh, observații. 90 de miliarde de reduceri în șapte ani, uh, nu e rău deloc, și 12 miliarde până în 2014. Este clar că discrepanța dintre angajamente și plăți uh, este ceva serios, domnule Van Rompuy. Nu sunteți născut ieri cu ultima ploaie. Este vorba de ceva foarte important atunci. Uh, Uh, când avem această logică și știm care este efectul de bulgăr de zăpadă, diferența dintre plăți și uh, uh, angajamente este pur și simplu ceva foarte important. Să nu uităm ce s-a întâmplat cu criza subprime și așa mai departe. Bugetul nostru are o vocație apare, aparte. Apoi, resurse proprii. Zero resurse proprii. Pur și simplu s-au invocat niște posibilități uh, could be. Nu este deloc uh, vorba de uh, ceva uh, hotărât. S-a vorbit ceva, s-a vehiculat, vehiculat ceva legat de traxia, așa zisa taxă pe tranzacțiile financiare. Să nu uităm însă și ce s-a întâmplat acum cu poziția clasică a anumitor state la care s-a adăugat, cunoscute, la care s-a adăugat și Danemarca, în sfârșit, acum flexibilitate în plus plus revizuire. Dar explicați-mi cum se poate ca într-o clauză de revizuire peste 2 ani, Consiliul European în unanimitate va putea să facă ceea ce nu a fost în stare să facă săptămâna trecută. Nu înțeleg. Spuneți-mi uh, în ce măsură peste 2 ani o să fim într-o situație mult mai bună și se va putea hotărâ în unanimitate mai mult decât s-a putut hotărâ acum o săptămână. Bineînțeles că revizuirea este necesară, dar nu asta este ceea ce ne va uh, scoate din criză și ceea ce ne va duce să ajungem la un acord în această perioadă de criză bugetară, așa cum o numesc eu. Eu cred că aici nu am înnebunit. Suntem probabil mai ambițioși, dar nu cred că ne-am pierdut uzul rațiunii. Nu cred că, pe de o parte, Consiliul este unul de înțelept și noi suntem niște nebuni, cred că rațiunea trebuie să uh, triumfe și noi suntem de partea uh, rațiunii pentru că, da, e nevoie de bani, bani pentru cercetare, dezvoltare, etc. Foarte bine, asta spunem și noi, însă e vorba de relansarea economică, lucruri pe care le-am mai făcut și în trecut. Sunt state membre care s-au găsit într-o situație proastă și care acum uh, uh, se găsesc în altă situație. Pe de altă parte, griza a afectat și alte state. În orice caz, domnule uh, președinte, încep ce privește capacitatea de negociere o cunoaștem foarte bine, dar cred că astăzi ceea ce ne puneți pe masă uh, ca os de rost este pur și simplu insuficient. Eu zic să ne uh, apucăm serios de lucru și în 2014 cu adevărat să lucrăm pe un cadru financiar multianual. Mulțumesc foarte mult, doamnă Durant. Urmează domnul Callanan. Thank you, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte, domnule Van Rompuy, în numele grupului meu vreau să vă felicitez felicit și să vă mulțumesc pentru acest acord, care nu este perfect, nu, însă este vorba de un echilibru uh, pragmatic, compromis, pe de-o parte pentru între țările contribuitoare care vor o cheltuire mai chipzuită și cele care sunt net beneficiare. Bineînțeles că Uh, nu s-a putut avea un buget uh, semnificativ uh, diferit sau de reformă. Sunt de acord. Pe de altă parte, în ciuda reformei domnului Svoboda și al celorlalți, eu cred că avem motive de speranță. Pentru că, într-adevăr, prioritatea sa nu era neapărat o creștere pentru Europa, ci poate o creștere pentru vacile din Franța. Bineînțeles că am fi putut să cheltuim și uh, să uh, cheltuim bani în mod nechipzuit, miliarde pentru teme absolut neadaptate. Într-adevăr, continuăm să cheltuim foarte mulți bani în agricultură. Secolul 21 asta este pur și simplu o nebunie. Am văzut aici că unii au crize de adolescență și și le manifestă și astăzi Dincolo de asta, trebuie să ne uităm că bugetele naționale și nu Parlamentul acesta pot să spună care sunt resursele, resursele proprii, vorba de contribuabili cinstiți, onești, care au muncit pentru acești bani și, bineînțeles, că ei au dreptul să ceară Parlamentului Uniunii Europene să facă mai mulți, mai multe cu mai puțin bani și nu altceva. Ce este important cu acest acord este că liderii tuturor grupurilor din, acest, uh, din acest, uh, acest parlament au dorit reduceri ale Parlamentului. Domnul Ruțel de la Liberal, doamna Merkel, alți reprezentanți de la PPE, chiar și domnul Schmidt de la Socialiști, toți au dorit reduceri bugetare uh, Verzii n-au miniștri și mai bine așa. Am primit un e-mail săptămâna trecută, nu numai unul, bineînțeles, slavă Domnului și de data asta, însă un e-mail foarte interesant. E vorba de un tânăr PPE, nu știam că PPE o și tineri, în sfârșit. Ce mi spune mie acest tânăr popular? Să vă spun, acordul după lungi luni de negociere este un bun echilibru. Parlamentul European trebuie să voteze în mod responsabil pentru măsuri de austeritate și pentru reduceri bugetare. Iată, PP-ul ar trebui să-și urmeze propria aripă tânără și sfaturile acesteia. Comentariu în Financial Times de dimineață se spune că într-adevăr este un buget de deficit. Întrebarea mea este dacă am avut vreodată un buget altfel decât un buget de deficit vreodată. Întotdeauna am avut acest decalaj între, uh, decalaj între plăți și angajamente. Să trecem peste problemele ideologice și peste acest uh, teatru de lumini și umbre și să fim realiști. Domnul Schulz uh, a vehiculat în fața Consiliului această idee ridicolă a votului secret. Este pur și simplu de râsul lumii. Cred că votul care a avut loc este unul istoric, trebuie să fim mulțumiți de ce s-a întâmplat, pentru că contribuabilul este cel care îl plătește și semnează nota la sfârșitul zilei. Parlamentul nostru poate să arate că și arată și se exercită noile prerogative foarte bine, însă noi credem că nu trebuie să ne opunem Consiliului aici de această dată. Cred că dacă o facem, în acest război vom avea cu toții de suferit. Mulțumesc. Urmează domnul Nutal. Uh, well, Mr. President, I must admit. Domnule președinte, trebuie să recunosc că am fost surprins în mod plăcut când am dat drumul la televizor în Liverpool duminică dimineață și mi s-a spus, am văzut că s-a redus bugetul european în termen real de la de când există bugetul european. Și m-am gândit, Dumnezeule, într-un final și-au dat seama de uh, adevăr? Oare David Cameron a luat uh, decizia care trebuie? Și am, apoi m-am oprit și am zis, unde m-am gândit unde e uh, problema, cum spunem cu expresie britanică, unde este carnea de vită, dar de fapt era carne de cal. Însă ce am aflat este că de fapt așa numita victoria lui Cameron era goală de conținut pentru că uh, reducerea de 36 de miliarde de euro este de fapt minusculă. În realitate, contribuabilul britanic va plăti mai mult pentru că contribuțiile noastre vor crește în fiecare an. S-ar putea să fie o victorie pentru Cameron, dar nu este un bun acord pentru um, Regatul Unit. Deja plătim 53 uh, de uh, milioane pe zi și nu uh, mi se pare o idee bună să o facem în continuare. Și pentru a înrăutăți și mai mult lucrurile, acum am înțeles că cele mai mari patru grupuri ale Parlamentului vor să voteze acest buget în secret. De ce vă temeți de parlamentele voastre de acasă? Sau mai degrabă vă temeți de oamenii care v-au votat și, uh, ca să ajungeți aici? Să votezi secret într-un, uh, sub, pe un subiect atât de important, într-un moment de austeritate, uh, ține de o republică bananieră, nu de o, demo- de o instituție democratică, cum spuneți că sunteți. Acțiunile ca acestea creează neîncredere în Uniunea Europeană și nu este o coincidență că astăzi sondaj, un sondaj din Financial Times a spus că 50% dintre britanici ar vrea să părăsească Uniunea Europeană. Deci, vă felicit și vă mulțumesc pentru că ne-ați arătat pe unde este ieșirea. Vă mulțumesc! Grazie. La parola all'onorevole Liotard. Mulțumesc, doamna Liotard. Ja, dank u wel. En, uh, ik ben blij dat we allemaal hier zijn om van gedachten te wisselen. Mulțumesc. Mă bucur acest uh, schimb de opinii. Statele membre trebuie să facă reduceri de la propriile bugete și, drept urmare, este evident să ne gândim și noi în Europa dacă nu avem posibilități de a economisi. Miliardele pe care le obținem sunt uh, produse de către cetățenii europeni. În ceea ce privește proiectul de buget, Consider că fondurile sunt greșit distribuite. Noi nu suntem uh, de acord cu reduceri la buget pentru cei uh, al căror beneficiari sunt cei mai săraci. Și asta se întâmplă. Dumneavoastră, domnule Van Rompuy, ne-ați prezentat acest buget cu cuvinte frumoase, însă ați uh, subliniat proiectele de prestigiu, ITER, Galileo și așa mai departe, uh, și acestea au aceeași pondere ca și programele sociale. Însă, în momente de criză, fondurile trebuie să ajungă direct la cetățeni, pentru că proiectele de prestigiu scumpe nu lasă foarte mulți bani uh, în urmă pentru proiecte pentru săraci, pentru tineri sau pentru mici întreprinderi. Aceste grupuri uh, au greutăți în a se impune atunci când sunt în concurență cu astfel de proiecte. Proiectele de creare de locuri de muncă pentru tineri sunt dezavantajate, dezavantajate față de aceste proiecte scumpe. Se fac în același timp reduceri foarte mari de la proiectele sociale și reducând tocmai de la programele pentru Uh, săraci, ei sunt cei care au cel mai mult de suferit de pe urma noului buget. Mă tem că nu a mai rămas mare lucru din Europa socială. Vârstnicii, cei mai vulnerabili din punct de vedere social, tinerii, au de suferit de pe urma programului dumneavoastră. Se spune că ar trebui să aveți, ca Europa să aibă un rol de lider în uh, protecția mediului, în combaterea schimbărilor climatice și așa mai departe. Uh, însă și aceste programe, la fel ca și politica de pescuit, sunt plătite din aceleași fonduri ca și subvențiile uh, agricole și în acest caz al uh, agriculturii se subvenționează în continuare producția care duce la o mai mare afectare a mediului. Micile exploatații beneficiază cel mai puțin de pe urma ajutoarelor europene, însă acestea sunt și uh, întreprinderile și familiile cele mai sărace. Noi nu putem accepta ca mediul să fie pus pe locul 2. Fără garanții financiare pentru uh, protecția mediului, nu putem fi pentru acest, uh, pentru acest buget. Uh, reducerile bugetare, prin definiție, mi se par negative, însă acest buget nu este unul mai ecologic, mai social uh, și așa mai departe. Avem nevoie de o politică mai bună a cheltuielilor. Mulțumesc, domnul Ștasăn. Doamna Ștasăn, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi uh, să încep prin a accentua elementele pozitive. Pentru prima dată, bugetul european a avut această tendință de uh, scădere. Și din păcate, această notă pozitivă este doar una foarte mică, având în vedere acordul uh, pozitiv. Într-adevăr, s-au făcut economii, dar aceste economii sunt numai unele minime, iar cei care vor suporta costurile continuă să fie contribuabili. Se continuă subvenționarea Europei de Est, a politicii agricole comune. Accentul este foarte clar. Uh, la fel, se sprijină salariile funcționarilor europeni, va continua circul de la Strasburg. Ei bine, toate acestea rămân. Ca urmare, nu avem ce sărbători uh, odată cu încheierea acestui acord. Pentru că totul depinde de creșterea economică, însă creșterea economică este absentă. Parlamentul European dorește să blocheze acest acord, nu pentru că vrem să uh, strică lucrurile, ci pentru că noi considerăm că Uh, bugetul nu este unul suficient. De exemplu, PPE-ul uh, spune că e nevoie de mai mulți uh, bani. Socialiștii au, spun, au spus că au de gând să saboteze acest acord, deci vor să risipească și să cheltuiască și mai mulți bani. Noi, în țările de jos, spunem că trebuie să se facă economii, da, dar să se facă economii peste tot. Și mulți în Europa se opun acestei idei. Regretăm că uh, partidele din țările de jos să sprijină aceste uh, politici europene. Se tot vorbește despre democrație în Uniunea Europeană, însă vedem că această democrație nu este foarte respectată. Transparența trebuie să fie respectată. Nu este posibil să se voteze cu ușile închise fără ca cetățenii să știe ce decizii s-au luat. Mulțumesc, doamnă Stassen și acum îi dau cuvântul domnului președinte Barroso. Nu au fost întrebări directe care mi-au fost adresate. A fost vorba despre un acord între 27 de state membre. Știți, Comisia Europeană nu are drept de vot aici. Totuși, aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă spune următoarele lucruri. În primul rând, uh, sunt de acord cu preocupările exprimate de majoritatea liderilor de grupuri politice. Acum se pune întrebarea ce facem mai departe. Cred că Uniunea Europeană are nevoie de un cadru financiar multianual. Știu că unii dintre dumneavoastră cred că putem funcționa oricum de la an la an, pe baza anuală. Nu sunt de acord. O să fiu foarte sincer. De ce nu sunt de acord? Uh, pentru că unele dintre regiunile și țările noastre, mai ales cele mai vulnerabile, au nevoie de investiții acum. Amânarea acestor investiții ar fi o greșeală. Și dacă nu avem un cadru financiar multianual adecvat, nu vom putea să ne punem de acord în timp asupra temeiului juridic care ne va permite să investim bani începând cu 1 ianuarie 2014. Ca urmare, apelul meu către dumneavoastră și către Consiliu este să deschideți niște negocieri cât mai serioase pentru a ajunge la un rezultat pentru Europa, ținând cont de fiecare dată, bineînțeles, de principiul răspunderii europene. Într-adevăr, în uh, prezentarea mea de deschidere am vorbit despre care ar putea fi direcția acestor negocieri serioase, reale, de care avem nevoie. Și anume, să se discute în mod corect această problemă a flexibilității. Și repet ce spuneam în deschidere. Și am spus asta și în uh, cadrul Consiliului European. Fără un nivel adecvat de flexibilitate, CFM, așa cum a fost convenit de șefii de state și de guvern, nu poate să funcționeze. Comisia consideră că o diferență de 51,5 miliarde de euro între angajamente și plăți în următorul CFM poate fi acceptată numai în măsura în care există un nivel specific maxim de flexibilitate care să permită Uniunii Europene să-și îndeplinească obligațiile în conformitate cu tratatul, mai ales cu articolul 323. Și astfel avem nevoie, printre alte condiții, posibilitatea de reportare de la un an la altul a plafoanelor de cheltuieli. Este un element esențial de care trebuie ținut cont în cadrul negocierilor uh, Parlamentului și ale Consiliului, sigur, cu asistența Comisiei. Nu trebuie să ne uităm la plafoane neapărat, ci la ceea ce se cheltuiește în mod efectiv de la an la an în cadrul CFM și dacă compar perioada actuală cu cea anterioară, cifrele sunt revelatoare. În primii șase ani ai acestui CFM, care s-a încheiat acum, încă nu pot vorbi despre 2013 pentru că, așa cum știți, încă suntem în faza de implementare, deci în ultimii șase ani am cheltuit în medie 122,2 miliarde anual ca plăți reale, plăți efective. Nu vorbesc despre angajamente, nu vorbesc despre plafoane de cheltuieli, vorbesc, vorbesc despre plățile reale. În medie, în următoarea perioadă de CFM, cu un plafon de plată fixat la 908 miliarde, nivelul mediu al plăților va ajunge la 129,7 miliarde. Asta înseamnă 7,5 miliarde mai mult ca plăți anual pe cei șapte ani. Sigur. Totul depinde sau majoritatea acestor lucruri vor depinde de flexibilitate. Flexibilitate între capitolele bugetare, flexibilitate între ani. Pentru că, după cum știți, ce se întâmplă în fiecare an? Ei bine, foarte multe venituri se întorc la statele membre pentru că se întorc de la statele membre pentru că nu au fost implementate. Asta este realitatea și din păcate și din cauza lipsei de capacitate de absorpție a statelor membre. Unele dintre ele au o capacitate deosebit de slabă de absorpție. Dacă ar exista o bunăvoință din partea ambelor părți, ar trebui să se ajungă la o soluție care să ne permită să avem un compromis până la urmă. De aceea am spus foarte clar că așa cum uh, stă el acum, este acum acest uh, CFM, nu va funcționa. Este o declarație, cred, foarte clară, foarte fermă. Și o spun și în fața dumneavoastră, pentru că am spus același lucru. S-a consemnat oficial în procesul verbal al Consiliului European ceea ce am spus. E nevoie de un nivel adecvat de flexibilitate, deci nu numai de reportare de la un an la altul, dar și de acea rezervă de performanță care a fost convenită de Consiliul European, precum și regula N plus 3, care permite acelor state membre care nu sunt capabile să cheltuiască uh, în uh, doi ani uh, angajamentele să beneficieze de un an suplimentar, precum și uh, cu ajutorul transferurilor între capitolele bugetare vom putea găsi o modalitate de a avansa spre viitor. Nu spun că va fi ușor, vor fi niște negocieri dificile, sunt sigur de asta. Sigur că am discutat aceste aspecte nu numai cu președintele Parlamentului European, dar și cu președintele Consiliului. cu președinția irlandeză, cu primul ministru al Irlandei, domnul Kelly, și sunt sigur că cu bunăvoință vom ajunge la un compromis până la urmă, pentru că acest buget, acest CFM este deosebit de important pentru investiții în creștere în Europa, pentru investiții în solidaritate și în coeziune, lucruri de care regiunile noastre au nevoie disperată. Există zone în Europa unde uh, uh, situația este cu adevărat critică. De aceea am făcut acest apel către dumneavoastră și către Consiliul European. Eu cred că este posibil să se ajungă la un acord. Dacă statele membre și Parlamentul vor da dovadă de această bunăvoință. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului Van Rompuy. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să vă spun că nu trebuie să ne lăsăm într-o falsă dezbatere între europenii buni și cei care nu sunt buni. Europenii care nu sunt buni sau răi, fiind șefii de stat și de guvern. Nu vreau să vă spun acum cine sunt buni europeni. Eu mă consider un bun european. Deci să nu intrăm într-o dezbatere falsă. Nu e vorba de o gâlceavă între cei responsabili și cei irresponsabili, așa cum s-a insinuat aici. Nu este adevărat. Eu nu cred că noi, Consiliul European, face parte dintr-o tabără aparte. Bineînțeles că bugetul european este rodul unui compromis. E normal, orice buget este rezultatul unui compromis. Cei care au lucrat vreodată bugete naționale știu ce înseamnă asta, că este vorba de un compromis, nu e un concurs de frumusețe și nici altceva. Este un compromis, un compromis, iar bugetul european este un compromis între interesul european și cel național, între cel uh, general și cel particular. Și mai este un compromis între cei care doresc o politică numită de consolidare bugetară unii o mai numesc și politică de austeritate, și pe de altă parte cei care doresc o politică de creștere și de ocupare a forței de muncă. După părerea noastră, am ajuns la un compromis între aceste diferite curente. Bineînțeles că există o strategie care marchează acest buget european. O strategie de ce? Pentru că, pe de o parte, dorim să scădem nivelul cheltuielilor de bună seamă, ceea ce este exact ceea ce facem și ceea ce se face în majoritatea statelor membre. Pe de altă parte, se pune accentul pe acele cheltuieli care au o valoare adăugată, care într-adevăr doresc o politică de creștere și de ocupare, plus de politică de luptă împotriva sărăciei, atât în Uniunea Europeană cât și în afara granițelor acesteia. Există o strategie, există o filozofie legată de acest buget, dar asta trebuie cumva uh, privite într-un context, într-un context de multe ori foarte dificil. Asta este prima observație, să nu stârnim, să nu intrăm într-o falsă dezbatere. A doua observație, e o dezbatere uh, e un buget, acestea reprezinte, din păcate, numai 1% din PIB. Și chiar și cei care sunt foarte ambițioși, așa, în Europa, niciodată nu i-am auzit vreodată să uh, spune că vor un buget pe, cu 1 sau 2%, 1,5, 2% la, din, din PIB. Nu discutăm aici uh, de o cifră care, uh, la care nimeni nu s-a gândit vreodată. E vorba de o cifră consensuală a acest 1%. Chiar și aici, la Parlamentul dumneavoastră, nu cred că vă veți putea pune de acord asupra unui buget dublu față de, de cel care a fost convenit. Deci trebuie cumva să situăm această discuție în contextul potrivit. Cu un buget de 1% din PIB nu putem să rezolvăm noi toate problemele de șomaj, sărăcie și creștere în Europa. Este o contribuție pe care o aduce bugetul european, o contribuție la o politică care practic uh, uh, se face pe diferite niveluri, inclusiv pe plan național, acolo unde mijloacele bugetare sunt uh, mult mai semnificative, mult mai vaste, chiar și într-o perioadă de austeritate bugetară. Bugetul european nu este un instrument anticiclic. De unde doriți să avem acest buget anticiclic cu 1% din PIB? Asta este poate și o altă discuție legată de cât de anticiclice sau nu sunt bugetele naționale. Deci haideți să nu ne pierdem capul și să păstrăm proporțiile. Bineînțeles că nu vă învăț eu nimic, astăzi o știți foarte bine și dumneavoastră, știți bine, deci cum stăm. A treia observație. Nu e vorba despre cifre despre asta dată, de asta dată, ci despre strategie. Eu vreau să vă spun încă o dată că există o strategie asociată acestui buget, dar să vorbești de strategie fără uh, cifre este ca și cum ai vorbi de cafea fără bere trebuie să vorbești de cifre, de date. Unii au spus că da, este un copy-paste de la bugetele mai vechi. Bineînțeles că poți să banalizezi totul, că poți să spui orice. Se spune că capitolul pe, despre competitivitate și creștere uh, care a crescut cu 37%, asta se poate minimiza 37%. 37% nu este ceva uh, pur și simplu banal, nu este un copy-paste, este pur și simplu o creștere uriașă. Așadar, păstră, să păstrăm proporțiile și să privim cifrele în față. Este oare un buget antisocial? Am menținut, ba chiar am și crescut participarea bugetară pentru țările cele mai sărace din politica de coeziune, să dăm celor care au nevoie într-adevăr. Am menținut, ba chiar am și crescut banii disponibili pentru persoanele cele mai defavorizate. De asemenea, am menținut programul de ajutor pentru dezvoltare. Menținem, de asemenea, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Am introdus, ba chiar și un program nou în ultimă fază de negociere pentru tinerii șomer. 6 miliarde de euro reprezintă acest program. Iată, un buget și o strategie economice. Și mă refer la cei 37% și mă mai refer și la un buget cu accente sociale și veleități sociale. S-a mai pus aici întrebarea despre acea discrepanță dintre creditele de angajament și creditele de plăți. S-a invocat aici experiența mea proprie cu bugetul. Eu întotdeauna am cunoscut această situație de diferență între plăți și angajamente. Mi se pare că este o situație firească în acest context de buget. În 2005, uh, domnul Verhofstadt a invocat aici ceva din uh, trecut, așa cu multă amabilitate, nu vreau să intru totuși într-o dezbatere personală. La ce a făcut aluzie domnul Verhofstadt nu mă privește pentru că eu în 2005 nu eram prezent în guvernul belgian în chestiune. În sfârșit, discrepanța între plăți și angajamente era de 5,4%. De altfel, mi s-a spus că acest lucru și măcar nu a fost pus pe tapet. În sfârșit, acum suntem la 5,7%. Acum, dacă mă refer la bugetul european, față de acum șapte ani, s-a discutat altfel, mult mai precis, cu ajutor logistic al Comisiei, în sensul în care să se poată acoperi această diferență mare între plăți și angajamente. Să acoperim această prăpastie. Nu vreau să intru în uh, tropolimică, dar dacă îmi adunăm toate creditele de angajamente din ultimii șapte ani, ajung la 990 și 1. Domnul Verhofstadt, nu. domnul Van Rompuy face diferența între franceza din Belgia și cea din Franța. 99, 99. Uh, În sfârșit, 991, aceasta este suma. Și dacă este să adun toate clădit, creditele de plăți aprobate de Parlament și de Consiliu, ajung la mai mult de 100 de miliarde de euro, în minus față de suma precedentă, adică 875 de miliarde. Așadar, există întotdeauna o diferență, întotdeauna o diferență. Însă acum situația este diferită pentru că am prevăzut un mecanism de flexibilitate, acel maximum possible în limba engleză. Bineînțeles că lucrurile nu sunt bătute în cuie, dar eu cred că am discutat cu multă seriozitate, cu multă, multă seriozitate și vom continua să o facem și cu Parlamentul pe acest subiect. Dacă mă uit la creditele de plăți pentru perioada precedentă și le adun, ajung la 875 de miliarde. Adică 300 mai puțin de miliarde decât în nivelul actual. În sfârșit, această problematică a creditelor de angajamente și de plăți vreau să o discutăm cu cifrele pe masă și ne uitând ce s-a, întâmplat în trecut, plus adăugând acest nou element de flexibilitate. Eu cred că se poate rezolva această problemă. O ultimă observație. Bineînțeles că trebuie să negociem. Am spus-o și am repetat-o în cadrul Consiliului European și am tot discutat asta de-a lungul celor 30 de ore de discuții și am mai vorbit despre asta și în noiembrie. S-a spus că trebuie să ajungem la un acord al celor 27, asta este condiția sine qua non, dar nu este sfârșitul procesului, negocierile continuă. Iată de ce în uh, concluzii veți găsi niște deschideri, niște portițe lăsate deschise legate de resurse proprii, de flexibilitate. În ce privește eventuala revizuire, Consiliul European este deschis față de această idee de revizuire. Bineînțeles că nu trebuie să ignorăm nicio posibilitate din gama care ne este la dispoziție, pentru că există mai multe tipuri de revizuire posibile. Însă vreau să fac un apel pentru, față de Parlamentul European să se gândească de două ori înainte de a intra într-o politică bugetară pe bază anuală, pentru că asta ne va împiedica să avem o perspectivă, pur și simplu. Și va lipsi de perspectivă pe toți cei care activează în cercetare, dezvoltare, pe toți cei care lucrează în ONG-uri, toți cei care ne cer să avem perspectivă și perspective pentru toți tinerii șomeri, pentru toți cei care nutresc speranțe mari în anumite domenii cheie din bugetul nostru european. Deci, vă implor să reflectați de mai multe ori, să vă gândiți de mai multe ori înainte de a intra pe acest făgaș anual, pentru că s-a spus copy-paste. Păi nu, asta ar fi copy-paste. Aici am vorbit despre copy-paste, pentru că n-am avea nicio reformă, am rămâne blocați, înțepeniți în 2013. Nu am face decât să continuăm cu rubricile uh, bugetare de la un alt an la altul, practic copiind de la un an la altul, n-am avea niciun fel de viitor, n-am mai avea niciun buget de perspectivă. La bugetul anual, cu acest buget anual, uh, Uh, ar însemna că se inaugurează o serie întreagă de dezbateri lungi și cronofage uh, anuale pe acest buget, timp care știm bine că oricum ne lipsește. Deci, acest buget multianual este practic un instrument de politică, el este uh, practic un instrument și o strategie într-un context foarte dificil, știți bine, vă invit să uh, ajungem la un compromis. Înainte de a intra pe un alt făgaș, vă rog frumos să vă gândiți de două ori, poate chiar mai mult decât de două ori. Eh, ora chiedo a, al, ai colleghi che intervengono. Mulțumesc. Acum am să-i rog pe colegii, colegii care urmează să intervină să își respecte timpul de intervenție pentru a putea încheia la timp. Asta și pentru că președintele Van Rompuy trebuie să plece. Doamna Stasă, în un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Foarte pe scurt. S-a vorbit multe despre aspecte, aspectele tehnice, însă acestea ascund adevărul. Pentru că, până la urmă, după șapte ani, întotdeauna ți se, ți se va prezenta factura. După cum spunea și președintele uh, Schulz, ceea ce înseamnă este că Uh, uh, Uniunea Europeană este în faliment și asta se, re, se referă la 500 de milioane de cetățeni. Și apoi, s-a solicitat un, dacă ar exista o cerere de vot secret, ar fi un scandal. Cetățenii au dreptul uh, să știe cum stau lucrurile. Vă mulțumesc, doamna Liotar, un minut. Van Domnule Van Rompuy, ați auzit de mai multe ori că v-am spus nu în această sală, v-am spus nu față de planul dumneavoastră. Dumneavoastră continuați însă să-l uh, susțineți. Noi, noi credem că el vine în detrimentul celor săraci, celor defavorizați, iar acești bani trebuie să meargă către cei mai vulnerabili în această perioadă de criză fără niciun fel de ocol, direct la cetățenii europeni și nu văd că ați reluat în niciun fel această idee. Mulțumesc, doamnă Liotar. Domnul Messerschmidt, un minut și jumătate. Lykønske både kommissionen og rådet med at have nået en aftale. Det må være op til den enkelte. Mulțumesc. Dați-mi voie să felicit Comisia și Consiliul pentru faptul că au reușit să atingă acest acord. Fiecare trebuie să decidă pentru sine dacă este bun sau rău. Eu sunt mai degrabă dezamăgit decât entuziasmat. Bineînțeles că s-a obținut o reducere, ceea ce mă bucură, însă există Uh, există și sprijin pentru uh, politica agricolă comună, care ea um, ce, care e cea mai mare proporție a, cost, a uh, cheltuielilor. Sunt cheltuieli inutile, în cel mai rău caz chiar dăunătoare. Nu am primit, nu am avut o soluție și pentru fondurile de coeziune, structurale și așa mai departe. Important însă de urmărit a fost nu numai conținutul acestui acord, ci procedura, pro, um, procedura de a se ajunge la un acord, pe de o parte, în Consiliu au fost uh, s-a ajuns la un acord între 27 de guverne alese democratic, chiar dacă nu-mi plac toate, dar au fost alese uh, democratic și au fost responsabile față de și sunt responsabile față de parlamentele lor. Uh, și acestui Consiliu îi se opune un parlament care nu a fost ales nici măcar de jumătate din cetățenii europeni și care nu are uh, curajul să spună uh, cum vrea ca lucrurile să fie. Este un joc politic. Sunteți în fața unui parlament pe care nu reprezintă nici măcar jumătate din cetățenii europeni și nici măcar nu-și apără propria poziție. În Consiliu sunt uh, măcar persoane care uh, își uh, asumă o oarecare responsabilitate. Domnul în un minut. Mulțumesc. În primul rând, nu vreau să ghicim cine sunt europenii cei buni, cine sunt cei răi, așa cum a spus domnul Van Rompuy. Aș spune ceva ce n-a mai fost spus de altcineva aici, și anume că noi salutăm negocierile cu Statele Unite privind uh, acordul liber schimb. El va fi ceva greu, de discutat, de negociat, însă vom avea totuși uh, de un lucru foarte important, cu mult mai mare reverberație asupra bugetului decât uh, ce discutăm noi astăzi ca buget. În orice caz, uh, um, eu mă bucur că acest buget este unul bun, se reduc banii la agricultură și așa mai departe, dar cred că, oricum, continuă negocierile și probabil că Parlamentul până la urmă va vota asupra acestui acord, pentru că nu are sens să intrăm pe drumul bugetelor anuale. În orice caz, ceea ce ar fi complet ridicol ar fi să se voteze împreună. Cel puțin uh, e bine ca convingerea noastră să poate să fie cumva exprimate în public, asta este bine și de aceea nu cred că votul secret este cumva ceva bun în Parlamentul nostru. Mulțumesc, doamna Durand. Mulțumesc. Patru lucruri, domnule președinte. Da, putem să trăim fără un CFM. Mecanismele legale și tehnice există și ne permit să facem asta. În al doilea rând, filozofia pe care ne-ați exprimat-o nu este atât de clară. Eu n-am înțeles foarte bine despre ce este vorba. În al treilea rând, un angajament multianual este posibil chiar în contextul unui buget anual. Ce fac statele membre pentru cercetare, pentru alte domenii? Există niște angajamente angajamente multianuale. Deci acesta nu este un argument care stă în picioare. Și apoi, creditele de plată nu pot să scadă în același timp cu angajamentele. Trebuie să admiteți că este o problemă aici. Vorbiți de o creștere cu 37% la CFM, dar Uh, nu trebuie să uităm că acest CFM pleacă deja cu uh, o reducere de 24% față de propunerea făcută de comisie. Deci nu ne spuneți chiar tot. Așa că vă rog să vă gândiți de două ori sau poate chiar de mai multe ori la aceste patru elemente înainte de a uh, ne da poziția dumneavoastră definitivă. Mulțumesc, domnul Fărhoștea, de un minut. Uh, two points. First... Mulțumesc. Două aspecte. În primul rând, în ceea ce privește Uh, suma pentru bugetul anual este aceeași sumă. Pentru titlul 1A este 15 miliarde acum. În 2013 este 15,6 în propunerea dumneavoastră. Este cu o diferență de 102 de milioane aceeași sumă. Am anexa concluziilor uh, Consiliului. Este prevăzut aici. Este același lucru ca și în bugetul pentru 2013. Deci nu există vreo diferență aici. În al doilea rând, există problema deficitului crescând. Este o datorie. Și acest deficit crește. Acesta este și motivul pentru care uh, am solicitat um, um, să am voie să distribui în rândul conferinței președinților o, un document care tocmai asta explică creșterea uh, deficitului la bugetul european de la 60 la 300 de miliarde. Și asta trebuie ca toată lumea să înțeleagă că acest cadru financiar multianual creează un deficit structural. Deci vă solicit permisiunea pentru ca acest document să poată fi distribuit astfel încât toată lumea să înțeleagă ce face acest buget uh, pentru deficitul european. Mulțumesc, domnul Calfin, patru minute. Domnule președinte, Domnule Van Rompuy, nu cred că pot să contest europeanismul dumneavoastră, însă mi-e greu totuși să accept acest buget votat de statele membre. Argumentele dumneavoastră sunt puțin falacioase, ne cam ascundem după cifre. Important este să ne spuneți exact ce s-a întâmplat și anume cel mai mic numitor comun ceea ce se întâmplă că îi mulțumește tocmai pe cei care nu prea iubesc Europa. Aceștia sunt cei mai mulțumiți de acest cel mai mic mătior comun. Acești europeni de acest tip sunt cei care iubesc acest buget. Și dacă vă uitați cumva la reacții, puteți foarte bine să identificați despre ce este vorba. Ați spus că sunteți deschiși uh, la dis- pentru discuții bazați pe date și pe cifre. Da, ne-ați vorbit despre niște creșteri la anumite capitole, dar, de fapt, aceste creșteri sunt pur și simplu rezultatul unor permutări între uh, coeziune și alte rubrici buge bugetare. Aș putea să vă dau niște date de la OECD legate de cheltuielile pe cercetare, dezvoltare și așa mai departe. Puteți să vedeți că în 2010 sunt alte țări care cheltuiesc mult mai mult decât Europa. Japonia, Corea, SUA, Israelul. Mă refer la bugetul pe educație. Și ei vor continua să cheltuiască și mai mult, iar în 2020 vom atinge doar o treime din sumele preconizate de aceste țări. Vreau să vă întreb cum veți putea sau cum vă putea să prinde din urmă aceste țări. Este imposibil. Apoi ați vorbit despre despre uh, șomajul tinerilor. Foarte bine. Uitați-vă de unde vin banii. 3 miliarde plus 3 miliarde. Știm bine care sunt sursele. Pot să vă dau și alte cifre, tot de la OCDE. Numai pentru ca statele să mențină această garanție pentru tineri, ele au nevoie efectiv de 21 de miliarde pe an și asta numai în zona euro, adică 30 de miliarde pe toată Uniunea Europeană. Asta pentru bugetele naționale, Uniunea Europeană vine cu 6 miliarde. Ce impact va fi. E frumos să vorbești despre șomajul tinerilor, despre combaterea inegalităților, dar atunci când te uiți pe cifre și le analizezi cu atenție, îți dai seama că nu așa stau lucrurile. La coeziune vedem uh, că se scad, uh, se scad bugetele și se uh, multiplică beneficiarii. Cum veți putea să răspunde pentru aceasta. Știți bine că nu astfel îți putea aduce o politică de coeziune reală. În sfârșit, domnule președinte, un lucru este clar și l-ați și spus, că nu poți să ai mai multă Europa sau nu trebuie să ai mai multă Europa ca să cheltuiești mai mulți bani. A, ați spus așa, mai multă Europa nu înseamnă mai mulți bani, însă mai puțin bani înseamnă mai puțină Europa. Este exact ce vedem aici cu acest buget și asta este problema. Unora le place asta. Da, pentru că ei vor să vadă mai puțină Europa dar nu este ceea ce își dorește Parlamentul European, pentru că, într-adevăr, noi dorim politici europene puternice. Și când vorbim despre flexibilitate, poți să ai flexibilitate între diferitele fonduri. Împreună cu domnul Barroso a toți vorbit despre flexibilitate de-a lungul anilor, dar dacă ai plăți foarte reduse, cum poți să etalezi asta pe mai mulți ani? Eu cred că ne întoarcem la poziția unanimității, în sensul că toate țările, la un moment dat, sau orice țară poate să blocheze bugetul. Pentru mine asta nu este flexibilitate. Ați vorbit despre procedurile unanimității care pot fie, să fie făcute mai flexibile. Da, dacă ne dorim flexibilitate, trebuie să avem mai puțină unanimitate la Consiliul. Asta merge mână-mână și așa vom putea să ieșim din impas. În caz contrar, uh, vorbim uh, vorbe frumoase și nu vorbim despre angajamente europene, dar fără să avem și fondurile care să le poată finanța. Mulțumesc, în sfârșit, domnul Böge. 5 minute. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich... Mulțumesc, domnule președinte. De la început aș dori să spun că sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Calfin și trebuie să vă spun și numele meu că entuziasmul meu referitor la rezultatul Consiliului este foarte limitat. Ați înțeles un lucru în ceea ce privește poziția Parlamentului și anume că există alternative în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare ale negocierilor. Iar uh, în cazul în care nu s-ar atinge la un acord, Um, ați spus că scenariul ar fi um, dezastros. Din potrivă, varianta de șapte ani de buget de austeritate a devenit um, varianta cea mai comodă pentru dumneavoastră și uh, este o variantă care reușește să evite un buget real. Mă uimește, domnule Barroso, cum uh, reușiți să prezentați acest buget într-o lumină atât de favorabilă după cum spunea și colegul Calfin, avem nevoie în general în Europa pentru a face față fie la nivel european, fie la nivel, um, nivelul statelor membre, avem nevoie de cel puțin 120 de miliarde de euro în plus de investiții. Deci, din acest punct de vedere, ce este pe hârtie poate să fie frumușel, dar nu răspunde la uh, nevoile noastre. Încă ceva. Președintele Comisiei Bugetare, Alain Lamassur, a trimis Comisiei și uh, domnului Van Rompuy. Um, este uimitor că avem 46 de concluzii cu multe cifre și, sincer, nu mă îngrijorez atât de mult de faptul că sunt cu 10 sau în plus sau în minus, 10 miliarde în plus sau în minus. Um, în buget, însă trebuie ca spiritul european să fie reprezentat în acest buget. Acum sunt citate în statele membre documente uh, despre ce se întâmplă dacă sunt uh, dacă sunt tăiate fondurile structurale și fondul social și așa mai departe. Și se citează documente acasă în statele membre pe care noi nu le primim. Deci ori vom primi aceste hârtii, ori nici măcar nu vom începe negocierile, pentru că nu putem duce negocieri pe baza, um, pe baza lipsei de transparență. În ceea ce privește votul secret, spun unii că ar fi un scandal dacă s-ar solicita acest lucru. Eu sunt pentru a lupta um, cu cărțile pe față, însă nu se poate să ni se, um, să, să ni se nege dreptul de a vedea aceste documente. Apoi, dacă ne uităm la ceea ce a decis Consiliul în înțelepciunea sa în ultimii ani, în cercetare, uh, Uh, în securitate internă și externă um, și în infrastructură, ei bine, atunci acest lucru uh, nu se potrivește cu cifrele și vom prezenta acest lucru în timpul negocierilor. Atunci am să vă rog să eliminați uh, acele priorități politice care nu încap în cadrul financiar multianual. Problema um, ralurilor, rest a lichide, a fost deja numită. situația devine din ce în ce mai dramatică, față, chiar față de ceea ce aveam acum de rezolvat. Înainte să existe un acord pentru un nou cadru financiar multianual, trebuie ca um, trebuie să se ia deciziile referitor la ceea ce mai trebuie plătit, astfel încât acestea să nu fie preluate în noul cadru financiar multianual uh, ca un balast mijloace, fonduri proprii, dar și um, unitatea bugetului și aceasta trebuie să fie foarte clar prevăzută și trebuie să fie garanții, uh, garantată. Flexibilitatea este acceptabilă numai dacă se referă la toate angajamentele și la toate plățile. În timpul ratificării tratatului de la Lisabona am pierdut un element uh, care ne-a dat mai multă flexibilitate. Fără acest instrument nu am fi reușit niciodată să finanțăm Galileo. Deci este bine că, putem, că s-a deschis o ușiță în concluzii, însă nu este suficient. Și sunt de acord cu domnul Verhofstadt. Reviziu, revizuirea trebuie să, aibă, să însemne ca par, noul Parlament să aibă dreptul să Uh, anuleze acest acord. Orice alt fel de uh, prevedere ar fi în afara legitimității. Avem o clauză prevăzută pe care ar trebui să o folosim în ceea ce privește fondurile proprii și, și aceasta este o condiție pentru un acord. Și un ultim aspect. Dacă vrem să formulăm și noi propriile noastre texte referitoare la cadrul financiar multianual, avem de muncit. Suntem dispuși să uh, negociem dur, dar just, dar trebuie să vă spun că putem să ne închipuim, să acceptăm un acord numai uh, în momentul în care vom ști cum, se, cum, vor cum va evalua calitatea programelor multianuale. Pentru că noi ceea ce ne dorim este uh, calitatea acestor uh, programe. Mulțumesc foarte mult! Grazie, președinte Barroso. Mulțumim, domnule Böge. Mulțumesc uh, domnului Barroso, domnului uh, Van Rompuy. Sesiunea se suspendă.